Bien, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, se deschide acum a doua sesiune a audierilor noastre în cadrul lucrărilor din această după-amiază pentru a încerca să punem, să dăm o definiție a unui buget eventual pentru zona euro. Vreau să spun mai întâi că guvernanța zonei euro nu a răspuns la toate preocupările și îngrijorările și în ceea ce privește creșterea și ocuparea, avem cu siguranță marge de progres care mai pot fi făcute. Am luat mai multe inițiative prin mai multe rapoarte, mai ales pe acest subiect, în legătură cu guvernanța și în um, legătură cu bugetul posibil al zonei euro. Mai multe contribuții externe Parlamentului au fost uh, utile pentru că au mai clarificat subiectul, dar astăzi vrem să auzim uh, vocile celor autorizați pentru ca să putem uh, progresa. Roberto Gualtieri, pentru că cele două comisii, buget și econ, sunt asociate în această uh, procedură. Domnul Vigal uh, înlocuiește, dar vreau să salut în primul rând, uh, să-i salut pe experții noștri, domnul Benoit Cure, care face parte din uh, bordul executiv al BCE, domnul Klaas Knot, care este președintele Băncii Centrale al Olandei, și domnul Xavier Rago, care este președintele Școlii Economice din Paris. Aș vrea să vă amintesc că domnul Cure o să vorbească aici de bugetul european, fără ca până acum să cunoaștem de fapt specificitățile politicii monetare, chiar dacă putem spera ca într-o zi în zona euro să avem uh, punerea în aplicare a unui uh, mix de politici pentru ca să putem face un, o sinergie politică, economică, bugetară, monetară și uh, sper să reușim acest lucru. Vreau să-l scuz pe domnul Cristian Calis, profesor care n-a putut să fie aici. Cum vom uh, desfășura această audiere? În primul rând, 5 minute pentru unul dintre cei doi raportori pentru ca să introducă această audiere în temă și cel care va lua cuvântul la început va da după aceea cuvântul colegului lui pentru concluzii. Fiecare expert va vorbi 10 minute și vom da cuvântul raportorului după aceea, două minute fiecare raportor, și vom urmări întrebările puse de către raportorii din umbră, două minute fiecare. Experții vor avea după aceea cinci minute pentru ca să răspundă la toate întrebările care au fost puse de către raportorii din umbră și dacă avem un pic de timp, cei dintre dumneavoastră care doresc să ia cuvântul o să poată să o facă atunci. Și apoi vom avea și o concluzie din partea unuia dintre cei doi uh, coraportori. Și deci vreau să-i dau cuvântul mai întâi domnului Benoît Cure, mulțumind încă o dată pentru că este aici și mulțumind încă o dată tuturor invitațiilor. Îmi cer scuze, nu. Mai întâi ascultăm introducerea făcută de către unul dintre raportori. Eu sper că doamna Beres să mă ierte pentru această omisiune. Da, sunteți iertat, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult experților pentru că sunt aici. Chiar și uh, dacă încă de la început, uh, împreună cu Raina Böge, cu care am început această muncă, suntem deja inundați de expertiză, expertiza acumulată încă din 2012, e foarte importantă reuniunea noastră. Și dacă în Parlamentul European am decis acum să organizăm în două comisii o discuție despre acest raport, uh, eu cred că este pentru că Parlamentul European se pronunță pentru prima dată acum pe un subiect care se referă în mod specific la zona euro, la bugetul zonei euro și cu siguranță acesta este primul raport de genul acesta. Sigur că subiectul ar fi putut să fie tratat uh, atunci când s-a uh, introdus tratatul de la Maastricht, dar uh, comitetul de lor uh, găsise alte mecanisme atunci care n-au funcționat în timpul crizei și toată lumea a trebuit să recunoască că existau prea multe ambiguități uh, creatoare ale tratatului de la Maastricht care până la urmă au fost devoalate și s-a recunoscut aceste probleme în anul 2012 prin blueprint, prin contribuția celor patru președinți și înainte de acesta prin întrebările pe care le pusese Herman von, van Rompuy la Consiliul European. Și de atunci subiectul e pe masă și vedem foarte bine că ceea ce lipsește este că, sigur, avem mai multă expertiză, mai multă claritate, mai multe nuanțe. Dacă nu, dacă am fi doar la concluzie, sigur că ar fi deja un raport gata redactat, însă nu este redactat. Vedem însă că în fiecare zi propuneri noi uh, reies la suprafață, care câteodată contrazic uh, aceste declarații. Eu personal încep să am o viziune mai organizată a motivelor pentru care avem nevoie de bugetul zonei euro și vorbesc așa despre bugetul zonei euro pentru ca să vorbesc mai simplu și să fiu mai explicită. O primă funcție ar fi una de stabilizare în fața șocurilor asimetrice sau simetrice. A doua este o funcție de menținere sau de capacitate de investiție pentru zona euro, dincolo de constrângerile pe care le impune pactul de stabilitate și a treia funcție este cea de susținerea convergenței, dincolo de mecanismele din bugetul Uniunii, care nu s-au dovedit a fi destul de performante pentru convergența din zona euro și, de fapt, acesta este un fel uh, eufemistic de a-l spune. Există mai multe resurse și tipuri de resurse posibile. Prima este cea care constituie embrionul uh, și bugetului zonei euro, în care intră mecanismul european de stabilitate și potențialul acestuia și toate funcțiile pe care acesta ar putea să le îndeplinească dacă plecăm de la premisa că în funcție de stabilitate, din punct de vedere al stabilității și din punctul uh, finalizării Uniunii Bancare, acesta e un element important. În ecuația aceasta în care ne trebuie mijloace pentru a amortiza șocurile simetrice și asimetrice, rămâne de văzut uh, ce pot face stabilizatorii economici prin intermediul unei indemnități pentru șomaj, de exemplu. Același lucru se poate aplica la investiții, știm că se pune problema împrumutului și când e vorba de convergență, fără să mai vorbim de contractele care au fost de multe ori contestate, vedem o reajustare a fondurilor structurale și uh, din punct de vedere al revizuirii cadrului financiar plurianual, acesta ar putea și el să contribuie. Odată ce am fixat aceste chestiuni, sper să nu șoc pe, șochez pe nimeni cu ce am zis, dar am impresia și eu și Raina Bughe că Avem nevoie de argumente bune pentru a-i convinge pe cei care iau deciziile și cei care iau deciziile astăzi sunt cei care s-au întâlnit foarte des în cadrul Eurogrupului sau în cadrul Ecofinului sau la nivelul Consiliului European. Poate că astăzi contribuția dumneavoastră o să poată să ne clarifice mai multe lucruri având în vedere expertiza pe care am uh, acumulat-o, poate că ați putea să ne spuneți care sunt elementele importante pentru a face pasul înainte, pentru că nu mai este vorba să decidem dacă trebuie făcut pasul, ci mai degrabă despre cum trebuie să-i convingem pe cei care trebuie să ia deciziile respective. Mulțumesc foarte mult, Pervonș Berez, și acum vreau să dau cuvântul uh, după aceea expertului nostru, dumneavoastră, domnule Böge, o să trageți concluziile. Benoît Curie are cuvântul, vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor președinte, să vorbesc în engleză, dar aș vrea să mulțumesc întâi tuturor președinților comisiilor și raportorilor pentru că au organizat această discuție astăzi, astfel încât dezbaterea publică despre capacitatea bugetară a zonei euro să avanseze și aceasta în cadrul Parlamentului European, care este o instituție politică. Și vreau să revin asupra acestei abordări politice care relativizează până la urmă tot ceea ce o să pot eu să vă spun aici în calitate de uh, bancher de la Banca Centrală. O să trec la engleză acum suntem conștienți de faptul că atenția politică este concentrată pe altă direcție, ceea ce nu înseamnă că trebuie să pierdem din vedere Uniunea Economică și Monetară. Mă refer aici mai ales la capacitatea de rezistență a acesteia și a capacitatea de a absorbi șocuri, care este o condiție pentru a reconsolida încrederea economică. De aceea e foarte important să începem discuția chiar de aici, chiar dacă momentan uh, spațiul politic trebuie să mai fie modelat. Dacă riscurile s-ar materializa, momentan nu ar fi deloc ușor să răspundem crizei refugiaților și nici să combatem terorismul. Despre aceasta este vorba până la urmă și de aia e de actualitate. Am, dacă ne uităm la politicile fiscale de astăzi, ar trebui să fim uh, convinși și mai mult de importanța discuției. Rec dresarea zonei euro este susținută de către măsurile de politică și de către prețul uh, scăzut de energie și în același timp economia este reînnoită cu uh, în, din cauza noilor riscuri geopolitice. Foarte multe țări se află în continuare într-o situație foarte fragilă. Această situație se adaugă la capacitatea zonei euro de a face față șocurilor viitoare și deci provocarea majoră este cum să facem să se elimine aceste riscuri și cum să facem ca um, zona euro să fie pregătită pentru perioade de recesiune economică. Nu este rolul meu să explic exprim acum și să explic care este structura capacității fiscale corecte pentru zona euro. Aceasta e o alegere politică și ar trebui să fie rezultatul alegerilor politice. Însă ceea ce pot eu să vă ofer astăzi este o analiză de ce avem nevoie de o capacitate fiscală, de ce nu putem să avem un glonț de argint prin care să transformăm uh, zona euro într-una care contează și deci să vedem care, sunt, care este calea de luat. Zona euro nu se află acum la intersecție între, se află la intersecție în două rute, una politicii responsabile naționale, pe de o parte, și pe de alta, cealaltă variantă este capacitatea fiscală comună a zonei euro, cu o alegere între cele două căi, care trebuie luate însă la nivel politic și filozofic. Dar oricum cele două reguli sunt complementare și o să vă explic acum de ce. În primul rând, o precondiție pentru ca politice fiscale să poată să contribuie eficient la stabilizarea macroeconomică este să ne asigurăm că piețele financiare și cetățenii sunt uh, au încredere în sustenabilitatea sistemului fiscal. De aceea, pactul de stabilitate și de creștere e foarte important. Nu e o chestiune de teologie, e o chestiune de imperativ politic. Avem nevoie de încredere în capacitățile și capabilitățile guvernelor de a coordona politicile fiscale și cetățenii trebuie să um, vadă că niște reguli generale și comune se aplică. Orice capacitate fiscală va fi finanțată atât prin impozitele actuale sau viitoare, tot de la contribuabili sau companii care oricum finanțează și bugetele naționale. Deci nu mai putem să adăugăm nimic pe acest edificiu dacă fundațiile sunt în uh, paragină. Iată de ce avem nevoie de o responsabilitate la nivel național în primul rând. Apoi aceasta înseamnă că statele membre ar trebui să reintroducă tampoane fiscale în uh, bugetele lor pentru ca să facă față șocurilor viitoare unde ar trebui revizuit pactul de stabilitate și de creștere și complementat cu alte elemente pentru ca să fie mai eficient, pentru ca ownership-ul să fie mai bun. Cum am putut să stabilim uh, um, stimulentele și despre aceasta vom vorbi azi. E o discuție legitimă, dar e o discuție separată. Oricum, nu putem să creăm uh, încredere dacă nu uh, întărim, în primul rând, regulile existente. Și acum o să trec la celelalte rădăcini ale problemei. Am văzut cu criza financiară că politica monetară este încă la nivelul statelor membre, iar politicile fiscale pot să devină inutile dacă șocurile în anumite țări sunt foarte ample și dacă nu există o capacitate de absorție a șocurilor în sistemul fiscal și financiar. Așadar, putem să acționăm pentru a reduce um, amploarea șocurilor. Despre aceasta e vorba în Uniunea Bancară, deci reducerea dimensiunii șocurilor uh, financiare și deci Uniunea Europeană merge în această direcție. Nu putem să spunem însă cu siguranță că Uniunea Europeană va fi imună față de crizele viitoare și asta este ceea ce cere, de fapt, um, raportul celor cinci uh, președințe să se stabilizeze acele elemente de stabilitate în statele membre. Există multe capacități prin care uh, capacitatea fiscală a zonei euro poate fi implementată, plecând de la macroasigurare la um, alte scheme care ar putea să implice și bunurile publice. Oricum, alegerea de combinație a opțiunilor este o decizie politică și, de fapt, e oportunitatea să avem o dezbatere cu privire la obiectivele um, colective în zona euro și în Europa în general și aceasta este merge dincolo de regulile de uh, împrumut. Nu vreau oricum să intru prea mult în detalii, pentru că eu consider că aceasta este într-adevăr o discuție politice, politică și deci um, că aceasta se va lua decizia la alt nivel. Ideea ar fi să maximizăm um, funcționarea Uniunii Economice și Monetare și aici trebuie să vedem progres în mai multe dimensiuni. Prima dimensiune este cea cu privire la resursele fiscale, indiferent de natura și de dimensiunea lor, aceasta nu funcționează decât dacă solidaritatea merge mână-mână cu responsabilitatea. Aceasta înseamnă o mișcare către o partajare a riscului în Uniunea Economică și Monetară, care ar însemna o mai, un pas înainte către decizii luate în comun și instituții puternice. Deci trebuie să ne mișcăm de la reguli la instituții în direcția aceasta dacă vrem să fim credibili accesul la capacitatea fiscală a zonei euro trebuie să se facă în conformitate cu regulile care sunt uh, în, se găsesc în pactul de stabilitate și de creștere. În al doilea rând ar trebui să subliniem uh, pentru, uh, puterea um, structurilor fiscale pentru ca să nu să facă față șocurilor. Aici pot să-l cotez pe Lucic Erhard, care spunea că e nevoie de cât, e nevo- cât e nevoie de uniune fiscală trebuie să fie garantată, dar cât mai multă economie de piață comună. Deci, completarea, finalizarea Uniunii Bancare cu um, o Uniune a Piețelor de Capital, cu mai multe um, instrumente în domeniul um, lichidităților și um, să facem așadar, să luăm cât mai multe măsuri astfel încât partajarea riscurilor să poată să fie cât mai bună și deci riscurile limitate. Oricum, acesta este și principiul uh, asigurărilor, și anume că riscurile sunt distribuite, repartizate deja ex ante, așa se formează și un mecanism de asigurare. Așa trebuie să acționăm și noi. Orice măsură într-o direcție trebuie să fie acompaniată de un proces de convergență către economii mai rezistente. Avem nevoie, deci, de o reformă clară, de un angajament în favoarea capacității fiscale și împreună cu procesul de convergență care să poată să transforme economiile în unele mai rezistente la șoc. Și apoi e nevoie și de convergență politică, pentru că dacă vrei să ai un proces nou de convergență economică, trebuie să te pui de acord pe principii, pe mecanisme și, bineînțeles, și uh, să iei deciziile politice. Permite-mi deci să închei acum spunând că protecția împotriva riscului moral contează foarte mult în discuția despre Uniunea Fiscală, dar nu poate fi folosit ca o strategie pentru a trece de la o capacitate fiscală comună la uh, alte instrumente. Dacă vrem capacitate fiscală comună, trebuie să existe un proces condiționat. În paralel, însă, trebuie să se restaureze sau reinstaureze capacitatea fiscală la nivel național și încrederea și o convergență la nivel național pentru absorpția șocurilor, care e Uniunea Economică, și o îmbunătățire a instituțiilor la nivelul zonei euro, pentru ca aceste instituții să poată să mm, facă față acestei capacități fiscale. Deci cred că pot să mă opresc aici. E foarte bine să putem purta această discuție astăzi, pentru că elemente sunt multe de discutat. Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare, domnule Cure și pentru claritatea expunerii dumneavoastră. Mhm. Sunt convins că am înțeles că există un angajament politic în acest proces. Dau cuvântul acum președintelui Băncii Centrale al țării de jos, țărilor de jos, domnul Clas Knot. Domnule președinte, aveți cuvântul, vă rog. Well, thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, doamnă și domnule raportor și stimați membri ai Parlamentului European, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru um, invitația de a participa la această audiere publică cu privire la capacitatea bugetară a zonei euro și uh, sunt onorat uh, că pot să îmi prezint părerile în Parlamentul European și sper că acestea să vă ajute să duceți mai departe ideile care sunt deja în fașă. Documentul pe care l-ați primit oferă deja o abordare amplă în ceea ce privește ce ar putea realiza capacitatea fiscală. Unghiul este foarte vast și uh, are foarte multe funcții potențiale, printre care și sprijinirea convergenței, stimularea reformelor și uh, această funcție de creditor de ultimă instanță. Eu vreau să vorbesc despre o funcție care ar putea să ofere cea mai mare plus valoare, este vorba despre stabilizarea șocurilor asimetrice. Iar aici vreau să discut uh, câteva aspecte care sunt importante în momentul în care vorbim despre un acest fond de stabilizare bugetară european. Este vorba despre impactul, și vreau să vorbesc despre impactul pe care îl au uh, ciclurile economice asupra, asupra orientării fiscale și interacțiunea uh, la nivel european, precum și la nivel, la nivel de membru și diferența între partajarea de riscuri ex ante și redistribuția ex post care se face prin transferurile unidirecționale și apoi câteva cuvinte în ceea ce privește importanța partajării de risc publică și privată. Dar înainte să intru în aceste aspecte, dați-mi voie să vă fac o scurtă trecere în revistă a, a modului în care a evoluat politica bugetară în timpul crizei. În contextul inițial al Uniunii Monetare și Economice nu era nevoie de un buget al Uniunii Europene, fiindcă se considera că ă, țările pot stabiliza realiza șocurile asimetrice prin bugetele naționale, atâta timp cât se respectau regulile pactului de stabilitate și creștere PSC. Dar lucrurile s-au, s-au, nu s-au întâmplat așa și în multe țări eh, bugetele naționale nu și-au putut îndeplini această funcție de stabilizare prea bine. Asta din cauza unei discipline bugetare insuficiente înainte de începerea crizei. Multe state membre au ajuns la obiectivul de termen mediu de un buget care era, era aproape de a fi echilibrat și avea un excedent numai la nivelul estimărilor, dar nu niciodată în realitate. Și mai mult, șocul fiscal din timpul crizei a fost uh, amplificat de către uh, Eh, dezechilibrele macroeconomice care se clădiseră în anii de dinaintea crizei. În țările care, țările care aveau dezechilibrele cele mai mari, Grecia, Portugalia, Irlanda și Spania, e bine, în aceste țări deficitul bugetar în 2009 a fost în medie aproape 11%, 11 puncte procentuale din PIB, deci cu, cu 11 puncte procentuale mai, din PIB mai mare decât se prevăzuse cu un an înainte. Iată de ce o perioadă de consolidare fiscală a fost inevitabilă în multe state membre și între 2011-2014 orientarea fiscală generală era una de contracție, mai ales într-o perioadă în care politica monetară a început să ajungă eh, la uh, rata zero, iar circunstanțe excepționale ar putea, ar fi putut să ajute uh, teoretic în ceea ce privește stabilizarea șocurilor asimetrice în statele membre și ar putea să-și fie adus contribuția în ceea ce privește un mix de politici mai echilibrat pentru întreaga zonă euro. Dar în același timp era deja limpede înainte de începul Uh, Uniunii Economice și Monetare că un fond de stabilizare economic este mai greu de făcut în practică decât în teorie. Este greu să se întâlnească condițiile pentru ca acest fond să fie acceptat la nivel politic și unele dintre aceste condiții au fost uh, um, uh repetate în raportul celor 5 președinții. Dar fiindcă nu exista uh, sprijin pentru un buget federal mare, acest fond trebuia să aibă o dimensiune mai mică și în egală măsură uh, era foarte greu să se evite transferurile permanente și efectele negative asupra disciplinei bugetare. Iar în acest context vreau să subliniez faptul că există trei provocări de ordin practic și o alternativă posibilă. Prima provocare este că felul fluctuațiilor asimetrice cu care ne-am confruntat în zona euro, era greu de stabilizat în mod eficient uh, într-o capacitate fiscală limitată. Fondurile de stabilizare sunt direcționate către ciclul de afaceri, de, de cele mai multe ori care are o anumită perioadă de aproximativ 8 ani în general. Iar această, această perioadă limitată menține contribuțiile la fond și plățile din acest fond uh, cu un caracter temporar. Cu toate acestea, dacă ne uităm la zona euro și la uh, ciclul de afaceri al statelor membre, acestea au fost surprinzător de sincronizate din 99. Și iar fluctuațiile asimetrice în ceea ce privește poziția fiscală au fost mult mai semnificative și au durat mult mai mult timp, fiindcă acestea aveau legătură cu ciclul, legate de ciclul financiar, care are o perioadă dublă a uh, ciclului de afaceri de 16-20 de ani. Aceste dezechilibre au, coincid, au coincis și cu unele divergențe în ceea ce privește competitivitatea prețurilor, conturile curente și creșterea credit, creditelor și prețului la locuințe. Aceste fluctuații de durată au reprezentat provocări de fezabilitate grave, care nu au primit încă suficientă atenție nici în raportul celor cinci președinții și nici, în, și nici altundeva. Un fond care era direcționat către ciclul de afaceri nu va stabiliza decât deci, o o parte foarte mică a ciclului financiar, dar un fond care are ca scop stabilizarea ciclului financiar duce la transferul, transferul mult mai de durată decât ar accepta la ora actuală statele membre. Cea de-a doua provocare practică este că capacitatea bugetară va interacționa, se, uh, se va bate cap în cap cu politicile fiscale ale statelor membre. Uh, fondul s-ar putea să ducă la majorarea impozitelor colectate la nivel european, dar până la urmă toate impozitele și taxele trebuie plătite din uh, aceeași, de aceeași uh, contribuabili europeni. Nu putem să impozităm extraterestri, din păcate. Deci un fond federal, uh, în funcție de designul său, s-ar putea să reducă sfera de marja de manevră a impozitării la nivel național și marja de manevră fiscală pentru statele membre. Această problemă s-ar putea agrava dacă acest fond Uh, uh, fluctuează, fiindcă fiindcă are și riscul uh, la nivel federal, cât și la nivel național. Dar fiind nivelul actual de impozitare în majoritatea statelor membre ale zonei euro, un fond de stabilizare ar trebui să nu ducă la o majorare a impozitelor sau a creditării. Dar asta înseamnă că, totuși, că fondul ar putea să uh, se bată cap în cap cu punerea în aplicare a pactului de creștere și stabilitate, iar concluzia este clară că orice pas făcut către o capacitate fiscală la nivelul zonei euro ar trebui să meargă mână în mână cu o aplicare mult mai strictă a regulilor fiscale la nivelul statelor membre, cu accent mai, uh, mai mare pus asupra uh, răspunderii fiscale și nivelului datoriilor. Și a treia provocare de ordin practic este că un fond de stabilizare ar uh, spori și mai mult partajarea de riscuri publică. Iar aceasta în uh, Uniunea Economică și Monetară a sporit în ultimii ani, mai ales prin mecanisme cum ar fi mecanismul european de stabilitate. Dar, iar, acest lucru nu este rău. Bineînțeles, dar problema care stă la bază este că Uniunea Europeană nu funcționează suficient de bine în uh, aceste domenii de politici foarte importante. Statele membre, în statele membre există diferențe substanțiale, nu numai în ceea ce privește datoria publică, datoria publică sau uh, bilanțul de conturi curente, dar și în ceea ce privește adaptabilitatea, competitivitatea și în ceea ce privește calitatea instituțiilor. Și dacă pozițiile de plecare sunt atât de diferite, e bine, atunci un fond de stabilizare s-ar putea să aducă la uh, transferuri permanente unidirecționale și nu la o partajare a riscurilor care să fie într-adevăr echitabilă ex exact ceea ce înseamnă că nu știi dinainte uh, uh, în ce direcție vor merge plățile. Mai apoi, o majorare a partajării riscului ar trebui să meargă mână în mână cu o coordonare a politicilor mai bună și cu eforturi mai mari pentru reducerea riscurilor. Uniunea Economică și Monetară ar uh, trebui să respecte mai strict atât pactul de stabilitate și creștere, cât și uh, um, procedura dezechilibrelor macroeconomice pentru a putea împiedica în mod eficient aceste, aceste dezechilibre care ar putea duce la sporirea șocurilor fiscale, așa cum s-a întâmplat în timpul crizei. Uh, iar Uniunea Economică și Monetară ar avea nevoie și de o convergență mai bună a structurilor economice, iar acest lucru ar putea duce cu sine o abordare mai coordonată uh, către reforme a pieței muncii și uh, dar fiind aceste provocări, decizionare trebuie să se gândească foarte, cu foarte multă atenție la acest fond, în în care îl, îl creează și la necesitățile pe care le va duce în, alte, în, uh, în zona euro. Și, în cele din urmă, vreau să vă mai spun un lucru. Alte modalități de îmbunătățire a stabilizării șocurilor sunt disponibile. Există un studiu foarte cunoscut care arată că pentru Statele Unite ale Americii, de pildă, că partajarea privată a riscului printr-o piață financiară integrată reprezintă un instrument de uniformizare mai mare pentru șocurile asimetrice, 62% decât, um, um, decât uh, cea publică, cea, care reprezintă 14%. Există așate studii pentru Canada și Germania care au rezultate similare. Deci, partajarea privată a riscului reprezintă reprezintă un potențial și mai mare decât cea publică, dar din păcate este mai puțin dezvoltată în Uniunea Economică și Monetară. De fapt, fondurile de capital uh, privat au exacerbat chiar asimetriile din, uh, din, din perioada crizei, în momentul în care țările vulnerabile au, uh, au avut un uh, o pierdere de capital uh, prociclică, contraciclică și uh, uh, prociclică, mă scuzați, și Capit- și um, Uniunea Piețelor de Capital uh, este un punct de plecare foarte bun, ceea ce înseamnă că și înainte de a ajunge la un buget federal, uniformizarea șocurilor poate fi îmbunătățită semnificativ. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Merci, Monsieur le Président. Merci pour euh, Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentare. Acum dau cuvântul lui, cuvântul lui Xavier Rago, CNRS OFC. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc uh, foarte mult că uh, mi-ați dat ocazia să vă vorbesc despre acest subiect. O să, vă, o să vă spun care este părerea mea, dar sunt președinte al OFCE și um, aici e vorba de lucrările făcute în ceea ce privește analiza economică, în ceea ce privește chestiunea bugetară europeană. O să vorbesc limba franceză, dacă îmi permiteți, Ar trebui poate să plecăm de la o constatare relativă pentru a justifica această nevoie de a dezbate chestiunea bugetară la nivel european. Este vorba despre un anumit pragmatism în ceea ce privește starea dezbaterii economice care a dus la acest concept de stabilizare despre care se vorbește în raportul celor cinci președinți pe bună dreptate și care reprezintă misiunea centrală oarecare nouă în dezbaterea europeană față de alte misiuni despre care vorbea Pervaș Berez, este o misiune centrală, deci, care explică, poate, evoluția acestei dezbateri. În al doilea rând, aș dori să vă spun următorul lucru. Cred că este necesar ca în această tentativă de a găsi argumente um, depășind uh, nivelul tehnic al analizelor în ceea ce privește bugetul european, deci este nevoie de un anumit pragmatism care ne face să comparăm Uniunea Europeană cu alte federații fiscale, Canada, SUA, de pildă, care sunt comparabile pentru a vedea ce funcționează în ceea ce privește stabilizarea și ce nu funcționează, dacă îmi permite să spun așa. Și al treilea element despre care vreau să vorbesc astăzi reprezintă instrumente mai punctuale în contextul tuturor constrângerilor politice, bineînțeles, despre care s-a vorbit, care, uh, despre care, pe care o să le susțin în fața dumneavoastră și mai ales ideea uh, unui sistem de asigurare împotriva șomajului la nivel european. E bine, astăzi uh, cred că putem să fim cu toții de acord asupra faptului că cadrul de punere în aplicare al tratatului de la Maastricht, care a dus la pactul de stabilitate și creștere, nu a rezistat șocurilor crizei economice și financiare din cauza faptului că uh, după criza a avut loc o dimensiune care nu a fost anticipată, este vorba de amploarea șocului economic care a, du- a făcut ca ideea de la Maastricht de a, de, de a da Uni- Uniunii Economice și Monetare gestiunea ciclului a fost uh, a fost călcată în picioare de rata zero, zero a taxei, a ratei dobânzii și am ajuns deci la o, o stare în uh, care în zona euro există un deficit care se manifestă printr-o inflație care nu uh, s-a ridicat la nivelul obiectivelor și care se, uh, manifest, se manifestă prin rată ridicată a șomajului la, asimetrice între statele membre. E bine, această realitate uh, a dus la evoluția textelor europene și s-a pus uh, pe picioare, s-a pus pe picioare condiții de flexibilitate. Dar am ajuns la un sistem, uh, fie că este vorba despre analiza descrierilor macroeconomice, fie că este vorba despre condițiile de flexibilitate care sunt foarte complexe, care fac ca regulile europene să nu fie înțelese cu ușurință de către cetățeni, de către economiști și, așa cum a spus antevorbitorul meu, este știrbită credibilitatea în ceea ce privește respectarea regulilor, fiindcă acum nu știm despre ce regulă mai este vorba în momentul în care încercăm să înțelegem dinamica anumitor țări. E bine, este nevoie să se clarifice regulile și uh, ținând cont de obiectivul care lipsește și anume să se țină cont de deficitul de, de, de cerere și cum se trebuie gestionat acesta, cum, cum putem să există o funcție de stabilizare macroeconomică la nivel european. Deci trebuie să ne ocupăm direct de această noțiune de stabilizare plecând de la situația actuală, actuală care este un deficit de cerere. Momentul în care ne uităm la celelalte federații fiscale, caracterul specific al celorlalte, uh, caracterul specific al zonei euro reprezintă uh, reprezintă um, bugetul federal foarte scăzut, foarte mic față de bugetul statelor membre al, al, um, al participanților. În ceea ce privește procentul de cheltuieli, acesta reprezintă 2% din cheltuielile din zona euro, iar Canada, de pildă, care este țara uh, cea mai descentralizată, acest, această cifră este de 8 ori mai mare. Nici o uniune monetară nu, nu există, nu există nicio uniune monetară cu un buget federal atât de slab buget care dorește stabilizarea situației economice, nu așa? Ceea ce ne face, bineînțeles, să, să ajungem la ă, două dezbateri cheie în ceea ce privește noțiunea de stabilizare. În primul rând este vorba despre coordonarea bugetelor naționale, asta este punctul 1, și punctul 2 reprezintă definirea unor instrumente fiscale ă, specifice contraciclice, care să vină pe lângă această coordonare. Dar întrebarea Uh, care se pune aici, așa cum a spus și antevorbitorul meu, este că trebuie să ne gândim foarte bine la coordonarea instrumentelor fiscale pe de o parte și pe de altă parte trebuie să ne gândim și la punerea în aplicare a instrumentelor federale. Coordonarea instrumentelor fiscale care poate fi avută în vedere, cred că trebuie să fie articulată. Trebuie să uh, meargă mână în mână cu o analiză economică care să permită înființarea unui comitet uh, european uh, fiscal ca idee care a fost uh, propusă și în raportul celor cinci președinți, iar acest uh, comitet european ar putea să aibă cu o anal- să se efectueze o analiză independentă în ceea ce privește coerența anumitor bugete în cadrul uh, uh, regulilor de stabilitate și creștere pentru a vedea dacă nu cumva există marjă de manevră pentru țări care, care respectă regulile pactului de stabilitate și creștere pentru a putea să-și aducă contribuția la stabilitatea macroeconomică. macroeconomică. este țări în zona euro la ora actuală care, care au exced, un excedent al uh, bilanțului de conturi uh, care ar putea să-și aducă bilanțului de conturi curent, care ar putea să-și aducă contribuția la stabilizarea zonei euro. Deci vorbim de această coordonare care este o chestiune centrală și trebuie, bineînțeles, sub subliniată în cadrul unei dezbateri europene, având un uh, comitet independent. Acest comitet independent ar putea să aibă la început Bineînțeles, lucrurile se pot schimba după aceea. La început ar trebui a putea să ofere uh, recomandări care apoi să fie discutate în cadrul instituțiilor europene existente, Parlamentul European, Eurogrupul și asta pentru a influența și pentru a permite să aibă loc o dezbatere la nivelul Parlamentelor Naționale pentru a asigura o coordonare națională. Odată ce am vorbit despre aceste elemente, e bine, coordonarea bugetelor naționale este o sarcină aproape imposibilă pe termen mediu. Coordonarea politicilor monetare a fost atât de grea, de greu de făcut în uh, zona euro, încât uh, fiindcă s-a, fiindcă s-a creat zona euro tocmai pentru acest lucru și, și uh, un buget european, trebuie să vă gândiți că ar fi o, o depășire a acestei coordonări care ar trebui să fie îmbunătățită la maximum, dar care va atinge limite și, la, și aici trebuie să ne gândim la un instrument fiscal contraciclic la nivelul zonei euro în acest uh, scop. Acest instrument fiscal, așa cum uh, a spus și domnul Not, trebuie să răspundă unor dificultăți în ceea ce privește uh, în ceea ce privește risc moral, în ceea ce privește incitarea la bune practici la nivel național și în ceea ce privește compatibilitatea cu legislația statelor membre. E bine, toate aceste probleme, toate aceste dificultăți nu trebuie să ne facă să fie din vedere nevoia și posibilitatea de a defini un acest obiectiv dacă se definește în termeni foarte preciși. Instrumentul principal în ceea ce privește eficiența economică mobilizat de către celelalte federații uh, este compatibil uh, cu caracterul heterogen național și care este dezbătut, foarte dezbătut în literatură, este uh, sistemul de asigurare împotriva șomajului la nivel european, care ar putea să reprezinte un instrument la nivelul zonei euro care să permită definirea unui instrument fiscal uh, contraciclic în zona euro. Aici sunt discutate mai multe opțiuni în ceea ce privește acest sistem de asigurare împotriva șomajului la nivel european și mi se pare că uh, este vorba de un nivel foarte ridicat de pragmatism față de celelalte uniuni monetare. Cred că exemplul uh, american ne permite să ne gândim la posibilitatea de a avea un instrument care să țină cont de caracterul eterogen al uh, piețelor muncii la nivel, la nivel uh, european, fiindcă același lucru se întâmplă uh, și în, și în Statele Unite rata de înlocuire este, de, este între 0,3 și 0,6%, similară cu cea din Uniunea Europeană. Deci trebuie, am putea să ne gândim la un buget federal care să ne permite să, să să ducă ajutorul de șomaj pentru șomerii de lungă durată pe o perioadă mai lungă, specific uh, la nivel european și care să fie folosit uh, pentru țările care suferă de o uh, criză uh, care se manifestă într-o rată ridicată a șomajului. Nu o să intru foarte mult în detalii în ceea ce privește caracterul tehnic al acestui sistem de asigurare împotriva șomajului. Sunt mai multe propuneri pentru acest, în acest sens și cred că trebuie pe, ca pen, pentru a avansa în această direcție, trebuie să ne gândim la un instrument concret, compatibil cu structura și heterogeneitatea zonei euro și cu uh, și instrumentul pentru șomaj, mi se pare instrumentul cel mai apt. Mai apare și uh, definiția noțiunii de șomaj care ar permite stabilizarea riscului la nivelul zonei euro, însă dacă ar fi vorba de risc macroeconomic, îndatorarea proprie poate să fie și ea în vedere, cum ar fi crearea unor titluri europene sigure care să permită gestionarea contra anticiclică a riscurilor macroeconomice. Mă opresc aici pentru a respecta timpul alocat, reamintindu-vă cele trei dimensiuni eh, menționate, stabilizarea cererii și uh, non-aplicarea după criză a regulilor care nu au fost gândite pentru coordonarea fiscalității europene. Punctul 2, un pragmatism, comparativ, comparația cu celelalte uniuni monetare și după aceea o, un instrument care să fie asigurarea pentru șomaj europeană. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Rago, pentru această prezentare și pentru informațiile pe care ni le-ați uh, uh, împărtășit. acum cuvântul cei doi raportori care vor reacționa la cele trei prezentări și vor pune întrebări. Domnul Băghe. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc pentru prezentarea aceasta interesantă. Domnule Cure, ați clarificat două lucruri foarte importante. Trebuie să finalizăm Uniunea Economică și Monetară în ciuda uh, tuturor provocărilor și crizelor cu care ne confruntăm. Vreau să mai adaug și fără să reușim să creăm solidaritate și încredere între statele membre, nu o să reușim acest obiectiv. În al doilea rând, ați spus că fără respectarea regulilor actuale nu se poate crea încredere. Cred că exact despre aceasta este vorba, pentru că vorbim despre instrumente care ar putea să ne ajute ca zona euro să fie și stabilă în, în contextul uh, acestor uh, situații și să avem în același timp și încă o șansă să ieșim din criză. Însă, în același timp, suntem într-un club de state suverane și vreau să adaug că și la euro și în momentul de față la probleme de politică uh, bugetară, la fondurile de ajutor, toate aceste puncte care mie mi se par bune și corecte, ne găsim permanent într-un proces de outsourcing și nu de fapt al un proces de mijloace comunitare. Deci scopul este piața internă, cele patru libertăți și euroul. Și dacă suntem um, într-adevăr uh, hotărâți să continuăm cu ajutorarea zonei euro, trebuie să încercăm să nu mai acționăm numai prin acorduri interguvernamentale și prin outsourcing către exterior. Următoarele întrebări din partea mea. Credeți că există, din perspectiva noastră, o evoluție posibilă în care putem spune că legătura dintre riscurile de bancare și riscurile de stat a fost destul distrusă pentru ca și riscurile pentru uh, contribuabil să fie reduse suficient. Am ajuns destul de departe în acest sens. În al doilea rând, cum vedeți dumneavoastră construcția unei capacități fiscale în legătură cu instrumentele existente, um, um ESM-ul, um, fondul de coeziune sau fondul pentru um, ocuparea tineretului și care sunt dotările financiare de care ar fi nevoie având în vedere un buget care nu este mai mult de 1% din, um, din venitul național brut. Se mai pune o altă întrebare. Ce facem cu o astfel de capacitate în uh, introducerea sau nu a zonei euro sau a statelor din uh, zona euro, așa cum s-a întâmplat uh, în 2011? Și puteți să vă imaginați că, având în vedere situația economică și politică în care se găsește Uniunea Europeană, să putem să evoluăm, să facem un plan în trepte pentru ca să reușim să respectăm ceea ce s-a convenit și să mai introducem elemente suplimentare pe parcurs, dar astfel să creăm încrederea și să o sporim și astfel să avem uh, perspectiva unei capacități fiscale îmbunătățite la sfârșit. Mulțumesc! Merci! Mulțumesc, domnule Böge, doamna Beres. Telegrafic câteva întrebări. În primul rând, domnule, care a spus că totul va fi treptat și condiționat. Însă, nu știu dacă avem uh, timp, nu voi vorbi despre criza refugiaților, despre negocierile cu Regatul Unit, vorbesc doar despre situația în care politica monetară își atinge limitele, nu mai are foarte multe, multă marjă de manevră, rata dobânzilor face ca aspectul ca impactul politicii asupra zonei euro să fie limitat și vedem că în absența unui impuls european, divergențele între statele membre nu fac decât să se exacerbeze. A doua întrebare la care trebuie să la care poate nu dețineți dumneavoastră răspunsul insistați foarte mult pe aspectul instituțional al unui, al unui mecanism care aș dori ar trebui să însoțească zona euro. Există mai multe ipoteze în documentul nostru de lucru și una dintre acestea este ca Parlamentul să începe să evalueze bugetul zonei euro în momentul în care va exista un buget și să uh, Uh, existe o uh, asemenea structură în zona euro. Uh, vi se pare posibil? Domnule Knut, ați, Knut, ați menționat în trecere mecanismul care duce la dezechilibre macroeconomice. Vi se pare că această capacitate de analiză este utilizată suficient sau ar putea fi utilizată mai mult? A doua întrebare legată de observația dumneavoastră de a patra, care, unde spuneți că trebuie să, că cu punerea în comun a riscului privat am putea să ajungem la rezultate interesante. În acest caz, comparați situația zonei euro cu situația Statelor Unite, unde sau a Germaniei. Însă, în aceste două cazuri, mi se pare paradoxal să dați aceste exemple, pentru că sunt uh, uh, exemple în care măsurile de protecție sau chestiunea bugetului uh, de la care se poate susține un risc privat, dacă este cazul, există. Deci, toată dezbaterea pe care o purtăm în legătură cu Uniunea Piețelor de Capital în care sub, înțelegem că dacă dezvoltăm această uniune a piețelor de capital, vom, vom avea un acces mai bun al actorilor economici la piața financiară și că acest lucru ar uh, compensa dificultatea un, unei existențe unei politici bugetare. Una dintre condițiile pentru ca această pia, pia, piață comună a capitalurilor să funcționeze este aceeași uh, a măsurilor de protecție. pentru a permite să se lanseze în mod credibil o piață de capital. Nu cumva este un cerc vicios aici, pentru că uh, un, după aceea, domnule Rago, uh, ce a spus în legătură cu utilizarea politicii monetare în într-o perioadă de tensiune excesivă, bineînțeles, este un uh, aspect în, cu care ne vom confrunta sau suntem chiar în, într-un moment de confruntare, cum putem să facem credibil un proces de convergență în aceste condiții. Vreau doar, înainte de a încheia, să introduc un, o noțiune care este foarte discutată în Parlamentul European și anume un cod de convergență în spiritul criteriilor de la Maastricht pentru a exista o definiție pentru 5 ani a două sau trei obiective pe care trebuie să le urmărească statele membre pentru a-și defini reformele structurale fără a uh, avea o contribuție mai mare decât astăzi. Vă mulțumesc. Dau cuvântul experților. Dacă ar putea să răspundă în două minute, nu ar fi deloc rău. Un minut fiecare. Îmi cer scuze, am probleme cu vocea, spune vorbitorul. Încep prin a răspunde domnului Beres. Gradul de urgență, convergența gradată și condițională ceea ce încercam să spun în observațiile mele este că sunt de acord să spun că cu atât mai mult cu cât alte politici, în special cea bugetară, pot să contribuie la creștere, cu atât mai bine va fi pentru politica monetară, care poartă în momentul actual o povară excesivă. Deci există o anumită urgență. Trebuie să Mm, avem un proces de convergență dintr-un motivul simplu ca această capacitate de bugetare, bugetare să nu se transforme într-un transfer cu sens unic. Nu este nici în spiritul, nici în litera tratatelor și nu face parte nici din tratat, din contractul care înființează această uh, politică monetară. Există aceste transferuri care sunt prevăzute în Mm, legislația comunitară, însă nu fac obiectul discuției actuale. În ceea ce privește responsabilitatea democratică, nu mă aventurez într-o dezbatere în legătură cu rolul relativ al parlamentelor naționale, al Parlamentului European și al uh, Băncii Centrale Europene. Noi întotdeauna susținem Parlamentul European însă, acest, însă totul depinde de uh, capacitatea de acțiune și de acceptabilitatea politică. Bineînțeles că trebuie ca și parlamentele naționale să aibă un rol, nu, este, nu se poate găsi o soluție simplă în ceea ce privește întrebarea domnului Böge. În primul rând, domnul Böge a menționat metoda comun, comunitară. Mi se pare un lucru foarte important ca în această discuție uh, să afirmăm că orice mecanism care va reieși trebuie să fie integrat în sistemul comunitar și dacă vom avea ocazia de a reintegra anumite mecanisme care nu au fost integrate în mecanismul comunitar, în special mecanismul de stabilitate, cred că este un lucru de dorit. În ceea ce privește legătura între riscul suveran și riscul bancar, cred că este indispensabil să uh, deconectăm aceste două riscuri. Este un risc gradat, orică orizontul de constituire a fondului de redresare unic uh, este de în jur de 8 ani. Trebuie să Eh, trecem și la limitarea expunerilor suverane ale băncilor, însă și acest lucru va avea loc treptat și în măsura posibilă, în mod coerent la nivel mondial, eh, lucru care necesită discuții suplimentare. Mulțumesc, domnule Căre. Domnule Not, aveți cuvântul. Da, vă mulțumesc pentru aceste întrebări interesante. Va fi greu să le răspund în două minute, dar eh, încep, prin, încep cu și eu cu întrebările doamnei Beres. În special întrebarea în legătură cu eh, procedura pentru dezechilibrele macroeconomice și potențial, deci dacă potențialul, potențialul acestei proceduri a fost suficient exploatat. Vă dau câteva cifre. Procedura este relativ nouă, însă deja a fost făcută o evaluare a primului an al procedurii și s-au făcut multe recomandări în acest prim an. Din aceste recomandări, doar 5% au fost uh, pune spuse în practică de către statele membre și 50% din recomandări au fost puse în practică parțial, dar nu în felul recomandat și după aceea 45% din recomandări în legătură cu care nu s-a dat curs deloc. Dacă privim aceste cifre, dacă le privim în felul în care le văd eu, înseamnă că nu se utilizează potențialul de plin al procedurii și uh, acest lucru uh, cristalizează o problemă uh, în felul în care tratează Europa regulile pe care și le autoimpune. Constituirea acestor reguli este o problemă diferită de implementare și aplicarea regulilor. Atâta timp cât aceste reguli există pe hârtie, dar nu sunt puse în aplicare în, în practică, cred că va exista o dificultate și în uh, constituirea încrederii de care a vorbit colegul dumneavoastră pentru a trece pe această traiectorie a constituirii încrederii și să a trecerii spre forme de um, mutualizare a riscului. Pentru că uh, gradul de punere în comun al riscului este suboptim în momentul actual am convenit o Uniune Monetară și Economică și nu doar o Uniune Monetară în 1999. Nu cred că avem alt, altă alegere decât să avem o abordare treptată, pentru că dacă acționăm prea repede, nu cred că vom constitui încrederea reciprocă de a pune în comun riscurile. În ceea ce privește Uniunea Bancară și legătura între băncile suverane, bănci și uh, datoria suverană. Există și problema asigurării depunerilor, a măsurilor de protecție, dar și uh, există riscuri mm, riscul zero, care este o problemă în Europa, unde nu se pot emite asemenea obligațiuni în moneda proprie. Și atunci când turbulențele de piață au uh, reapărut la începutul acestui an, am văzut că corelarea între spreadurile SDS ale băncilor și datorii uh, obligațiunilor suverane uh, au crescut din nou. Deci piața este de părere că nu s-a acționat încă suficient și că este nevoie de mai multe acțiuni. Vă mulțumesc, domnule Rago. Da, vă mulțumesc foarte rapid câteva elemente suplimentare. În primul rând, în legătură cu limita politicii monetare. Sper că, cred că există un lucru care trebuie să fie observat, că politica monetară este eterogenă și din cauza capacitatea sistemelor bancare de a găsi uh, o manieră eficientă de transmitere Uh, prin acordarea de credite întreprinderilor și gospodăriilor. Așadar, poziția lor este fragilizată. Uh, în înființarea unui sistem de asigurare european și finalizarea unui banc bancare ar permite regăsirea unei omogenități în interiorul zonei euro. Este un lucru destul de important și pentru a permite stabilizarea în al doilea rând, în ceea ce privește dimensiunea bugetului eh, necesar pentru stabilizare. În zonele monetare există bugetul federal de 15% pentru stabilizare, pentru că în aceste bugete federale există foarte multe eh, funcții care țin de responsabilitatea națională. Deci, cred că un buget mai mic, de 2-3% din PIB-ul zonei euro, ar putea avea o contribuție stabilizatoare foarte mare, pentru că toate celelalte funcții ar rămâne la răspunderea statelor membre. Așadar, este nevoie de Uh, o abordare treptată și nu trebuie să minimizăm importanța unui buget mic uh, spre stabilizarea zonei euro. Punctul 3 legătură cu piața muncii, un alt argument care pledează în favoarea unui instrument cum ar fi asigurarea de șomaj suplimentară, ca, un, ca o pârghie care să permită convergența piețelor de muncă, o mare parte din problemele noastre provin din caracterul eterogen al piețelor de muncă în timpul crizei și după criză. Deci avem nevoie ca aceste piețe ale muncii să uh, ajungă la o convergență în ceea ce privește concurența și reformele structurale și aceste instrumente de stabilizare nu trebuie să fie uh, Uh, gândite ca și complementarea unei piețe de muncă europene. Deci un cod de convergență pe 5 ani care să permită o convergență a piețelor de muncă în sus spre uh, uh, cu, cu o abordare non-deflaționistă ar permite să trecem peste uh, această perioadă. Deci o asigurare de șomaj care să pună în aplicare un asemenea mecanism ar reprezenta un, un element cheie pentru stabilizarea zonei euro. Mulțumesc, președintele Roberto Gualtieri ni s-a, s-a reîntors, uh, va prelua președinția și dau, dau acum cuvântul raportorilor din umbră. Domnul Mureșan. Vă mulțumesc, mulțumesc ambilor președinți și mulțumesc și vorbitorilor pentru ideile prezentate foarte utile. Întrebarea este pentru ce avem nevoie de o capacitate fiscală și ce putem să ne permitem, dat, dat fiind restricțiile financiare cu care ne confruntăm. Uh, avem nevoie de un mecanism de absorpție a șocului sau avem nevoie de un instrument pentru a susține reforme structurale la nivelul statelor membre pentru a îmbunătăți competitivitatea. Okay. Băncile centrale au vorbit în mod repetat despre necesitatea unor reforme structurale. Care vi se par reformele care sunt esențiale acum pentru a uh, completa măsurile monetare luate de BCE și care din aceste reforme ar avea nevoie de stimulente financiare. Pentru că este un lucru că să avem capacitatea fiscală a zonei euro legată de condiționalitate, însă reformele structurale uh, costă și uh, există poziții diferite ale statelor membre. Care ar fi reformele care ar necesita uh, stimulente fiscale sau pentru zone, și pentru statele din afara zonei euro, care ar fi beneficiile pentru aceste state să se alăture zonei euro, Uniunii Monetare Europene, să se alăture acestei capacități fiscale și care ar fi riscurile dacă nu o fac, care ar fi tipul de asigurări pe care ar trebui să le dăm statelor în afara zonei euro în spiritul concesiilor făcute Britaniei, Marii Britanii Uh, statelor care nu vor să se alăture zonei euro, ce asigurări putem să le dăm că aceste capacități fiscale nu vor avea uh, implicații negative. Ați mai adăugat ceva la capitolul uh, de consolidare a instrumentelor pe care le avem pentru a pe care le avem la dispoziție pentru a ne asigura că statele membre respectă regulile fiscale. Dacă ați mai adăugat ceva în acest sens, ce instrumente ar fi utile pentru a consolida disciplina fiscală în Europa? Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, uh, Pirko Ruanen. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă mulțumesc pentru aceste contribuții foarte interesante după cum a spus, co, au spus cei doi coraportori în documentul de lucru, capacitatea zonei euro și a mecanismelor similare au fost discutate um, și în trecut. După părerea voastră, dumneavoastră, cât de realist este ca statele membre să susțină un asemenea mecanism? Ați putea de asemenea să-mi spuneți care chestiuni sunt cele mai problematice pentru statele membre și ce fel de impact ar putea avea acest mecanism asupra suveranității naționale. Mai mult, aș dori să vă întreb de ce acest moment ar fi oportun pentru capacitate eh, a zonei euro, capacitate bugetară a zonei euro. Vă mulțumesc. John Artui. Da, deci poate Banca Centrală Europeană și-a făcut uh, treaba și poate a trecut chiar de misiunea sa specifică pentru a veni uh, în sprijinul unei absențe de guvernare economică a zonei euro. Deci poate că ar trebui să nu uh, Uh, mai ezităm și să trecem la exprimarea unei uh, voințe politice. Nu putem să ne imaginăm un buget fără o viziune politică. Așadar, trebuie să învățăm din faptul că am pus în comun suveranitatea monetară. Acest buget nu cumva ar putea să se susțină pe mecanismul european de stabilitate, care este o modalitate de punere în comun asupra îndatorării anumitor state din zona euro pentru a face față șocurilor asimetrice și după aceea care sunt competențele care ar putea să fie transferate de la statele membre către zona euro. Domnule Ragu, ați evocat șomajul, am putea să ne gândim de asemenea că cea, că costul participării la acestei politice transferate către zona euro reprezintă o contribuție uh, care corespunde unei cheltuieli pe care nu uh, trebuie să o suporte. De asemenea, se face un transfer către zona euro care ar avea un buget din ce în ce mai coerent. Uh, pe lângă bugetele naționale, cu speranța că va, vom putea avea o convergență și ca zona euro să devină o zonă economică optimă, lucru care nu este chiar valabil în acest moment. Vă mulțumesc, Fabio De Masi. Well, thank you, Chair. Pervanș Perez. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Pervanș Perez a vorbit despre avalanșă de expertiză. Eu aș vrea să arunc un prim bulgăr de zăpadă Domnule, ați spus înainte că considerați că insuficienta um, baza pactului de stabilitate și de creștere e o problemă, însă există foarte multe țări care nu s-au adaptat la um, rațiul PIB înainte de criză și deci aici este un punct foarte important de plecare în care trebuie să spunem că trebuie să avem um, mecanisme care să combată riscurile. Am văzut cum anumite portofolii s-au uh, Um, răsturnat pur și simplu. Ați menționat un câștigător al premiului Nobel uh, în 2013 care vorbea exact despre incapacitatea piețelor de capital de a absorbi șocurile și de aceea lăsând la o parte însă acestea, aș vrea să pun o uh, întreb două întrebări domnului Rago. Sunt de acord că capacitatea fiscală e foarte greu de convenit asupra ei, că sunt chestiuni politice implicate și fiscalitatea nu este neapărat o sursă foarte stabilă de finanțare. Ce însă doriți să obțineți dând o licență de bancă ESM-ului? Momentan uh, s-a făcut prea multe consolidare fiscală, fondurile nu intră în economia reală, veniturile deci, uh, din acestea și deci acesta ar fi unul din dezavantajele pentru care uh, am uh, avea un sistem uh, bazat pe fiscalitate. Sigur că am putea să mai scădem din sarcina fiscală a cetățenilor dacă, de exemplu, o țară precum Olanda ar contribui în, la activitatea Parlamentului European printr-un sistem just de taxe când e vorba de taxarea întreprinderilor corporativă. În a doua variantă ar fi să dăm mai multă marjă de acțiune în ceea ce privește pactul de stabilitate și de creștere. Domnul Stiglitz va veni la Bruxelles și va vorbi despre regula de aur a investițiilor, și adică excluderea investițiilor publice din contabilitatea datoriei pentru, că, pentru a putea crea valori și bunuri pentru generațiile următoare, Trebuie să faci acest lucru. Același lucru se întâmplă într-o lege a stabilității financiare germane care este datată din 1976 și cred că este un principiu corect. Ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumesc, doamna Riada. Mulțumesc pentru că mi-a dat cuvântul. Cred că trebuie să fie foarte clar, așa cum am spus de mai multe ori aici, bugetul european, Uniunii Europene este mai puțin de 1% din PIB și având în vedere dificultățile și de a găsi o bază comună pe această temă și altele între statele membre, disparitățile sunt din ce în ce mai mari între statele membre, uh, și lipsa de solidaritate concretă și de mecanisme de solidaritate concretă arată că dacă um, există vreo capacitate la nivel uh, european, atunci aceasta nu este în capacitatea financiară, pentru că acolo există o lipsă de încredere foarte clară pe care au menționat-o și alte, alți colegi înainte, între statele membre și partenerilor. În moment contextul în care statele membre trebuie să iasă din criză, nu neapărat austeritatea i-a scos din criză, vedem că și solidaritatea joacă un rol foarte important. Vor, în Irlanda, 10 de mii vor plăti fiecare persoană pentru a ieși din această criză. Nu putem să creăm mai mult dumping social, dar trebuie să avem mai multă încredere la statele membre. Și vreau să vă întreb dacă credeți că statele care au uh, creat uh, vor crea structuri noi, vor reuși să iasă din criza așa? Și a doua întrebare este ce vom putea face pentru a evita o criză financiară ca aceasta și bancară pe viitor? Ce trebuie făcut pentru a putea realiza acea mm, uniune bancară de care vorbeați dumneavoastră? Mulțumesc. Ernest Maragal. Mulțumesc. O să vorbesc spaniola, dacă îmi permiteți. Da, am ascultat ce a zis domnul Masi, am ascultat cu ce a spus despre datoria um, spaniolă. Am, am câteva întrebări concrete. Vreau să revin asupra unora dintre ele. Am vorbit despre deficit în primul rând. Deficitul de investiții care are legătură și cu deficitul în deficitul cererii sunteți cu toții de acord că în timpul crizei nu s-a mai investit la nivel privat, dar și la nivel public au existat probleme de investiție. Unele dintre statele membre nu au investit tocmai pentru a evita um, externalizare pozitivă. Am putea să spunem că deficitul în, pe partea cererii ar putea să fie compensat uh, de Uniunea Europeană printr-o capacitate bugetară efectivă. Vreau să vă întreb dacă sunteți de acord cu această întrebare. A doua întrebare, am ascultat ce a spus dumneavoastră, domnule președinte al băncii olandeze, și mi-amintesc și ce a zis uh, ministrul finanțelor ieri uh, la Comisia Taxed, care este o comisie care se concentrează exact pe aceste aspecte S-a spus că această capacitate bugetară europeană ar trebui să fie neutră din punct de vedere bugetar, n-ar trebui să existe un schimb de suveranități bugetare, dar și știm cu toții ce se, care este situația și suntem cu toții um, de acord că se fac foarte multe estimări, dar că se vorbește aici de 100 de miliarde de euro de evaziune fiscală, un lucru care a fost deja menționat. Trebuie să ne punem întrebări și în acest context. A treia întrebare. Am vorbit de asemenea de Statele Unite și sunt de acord și aici cu ceea ce s-a spus. Domnule Rago, ați spus foarte bine. Dar um, trebuie să mai amintim un lucru. Ați evocat 2, uh, 2 sau 3 procente. Însă să vă amintiți că în 1929 Statele Unite în bugetul federal aceasta însemna 2,5% din PIB și 10 la an mai târziu s-a ajuns la un nivel de 15%, iar acum suntem foarte aproape de 20% de partea americană și e vorba de un buget federal care era demn de numele lui, cu toate consecințele care reies din aceasta. Avem deci un proces care trebuie să se concentreze pe relansare, pe redresare pentru a ieși din criză. Și o întrebare care nu este neapărat o întrebare legată de capacitățile fiscale, pentru că s-a vorbit deja de ea de, în dezbatere. În toți acești ani am observat uh, în ce măsură dezechilibrele care erau legate de lipsa de acțiuni din partea unor state, de acțiune din partea statelor membre, au dus până la urmă la o proastă gestiune a deficitului și cum a dus aceasta la un dezechilibru bugetar. Dacă a existat, s-a întrebat dacă a existat sancțiuni pentru deficituri. Da, pentru deficite, da, a existat, dar nu s-a sancționat prezența excedentelor care veneau din alte țări europene, începând aici cu Germania mai concret. Uh, ce se întâmplă cu acest comportament? Ce părere aveți la nivel european? E ceva care, după părerea mea, nu funcționează și care creează dezechilibre suplimentare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, nu văd alți raportori din umbră în sală, deci putem să dăm acum cuvântul experților noștri pentru ca să răspundă. Mai întâi, Benoît are cuvântul cu Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Îmi cer scuze pentru voce. Nu e vorba de spațiu fiscal, ci de spațiu vocal acum. Aceasta e provocarea. În primul rând, dacă îmi permiteți, o să reacționez la ce a spus președintele nostru, domnul Arciui, când m-a citat pe mine spunând că Banca Centrală a mers dincolo de misiunea sa. Noi nu am depășit misiunea noastră, avem o misiune foarte clară în uh, tratate stabilitatea, stabilitatea care e controlată chiar de dumneavoastră, de fapt, și asta este ceea ce facem noi și nu mergem dincolo de această sarcină. Ceea ce este foarte adevărat, însă, e că ar fi foarte bine dacă alte politici în Uniune ar fi la fel de eficiente și nu mă refer aici la politicile fiscale, ci și la politicile economice. Aceasta ar putea să ne reducă oarecum o sarcină grea de pe umeri. În al doilea rând, Cred că putem fi de acord cu acest lucru. Domnul Mureșan a întrebat despre formele de reformă de care e nevoie. E o discuție foarte lungă, dar aș vrea să o fac o legătură cu remarca domnului Maragal pe investiții. Reformele care sunt necesare astăzi sunt reformele care duc la mai multe investiții. Asta este răspunsul. Și asta este despre ceea ce vorbim în anumite țări, uh, business environment-ul și dorința de a investi din partea unor investitori. Trebuie să existe o dorință care trebuie să fie stimulată, deci oportunități de investiții care sunt uh, atractive pentru proiecte atractive pentru noi și apoi îmbunătățirea productivității, ceea ce se leagă de punctul anterior politica monetară nu poate să creeze o plus valoare pe termen uh, lung, ci doar pe termen scurt. Trebuie deci să găsim alte căi pentru a o face și există mai multe variante în mai multe state membre. Sunt de acord și cu remarcile inițiale că nu e vorba de reducerea costurilor aici. Nu despre asta, aceasta vorbim. Uh, competitivitatea nu se poate crea numai prin reducerea costurilor, ci e vorba de o îmbunătățire a competitivității, a productivității. O situație win-win. Și în final, Domnul Mazi a făcut o remarcă despre lec, despre SM și despre felul în care acesta ă, poate să primească o licență bancară. Ceea ce contează nu e neapărat dacă o primește sau nu, ci dacă acest mecanism ă, european primește capacitatea de a avea și sarcini fiscale, ceea ce ar fi uh, contrar tratatului. Deci nu e atât de important dacă au o licență bancară, ci dacă uh, se ocupă și de părți uh, fiscale. Mi s-ar părea foarte dificil să vedem o situație în care semul să fie financiat sau mesul să fie financiat direct din BCE fără nicio altă, alt intermediar. Mulțumesc, domnul Cnot are cuvântul acum. Da, mulțumesc. Aș vrea să încep prin a spune că sunt de acord uh, cu majoritatea punctelor pe care le-a menționat domnul Chiure, dar punctul despre lista de investiții și punctul despre reformele structurale, aici uh, aș mai vrea să spun că costurile de finanțare, finanțare nu au fost un impediment uh, momentan pentru uh, noi în zona euro și deci nu are legătură cu lipsa de investiții, ci are legătură cu creșterea productivității, are legătură cu companii care au salvat au făcut prea multe economii care au uh, și-au făcut protecțiile proprii în loc să investească. Are legătură deci mai degrabă cu o lipsă de reforme structurale. Un lucru pe care pot să-l adaug la ce a spus domnul Căre este că cred și că componența reformelor uh, a fost Uh, problematică. Foarte multe se concentrau pe piața muncii, însă dacă reformăm numai piața muncii și nu reformăm piața muncii și piața produselor în același timp, atunci ceea ce facem este că transferăm de fapt uh, valoarea adăugată de la ocupare la capital. Deci nu se bunătățește balanța totală. Trebuie să fim foarte atenți și la reforma produs, uh, piețelor, pentru că de multe ori reformele sunt văzute ca ceva elitist, care de fapt uh, se atacă la structura ocupării și ceea ce ne trebuie nouă este exact o combinație foarte bună de reforme între cele două domenii. Productivitatea și îmbunătățirea reformelor va duce la o catalizare a investițiilor, în ceea ce privește procedurile de dezechilibru macroeconomic, eu cred că un surplus la contul curent este un semn de dezechilibru um, intern de asemenea, deci nu e, nu e vorba numai de partea deficitului și de țările care au deficit. Și apoi, în legătură cu Spania și Irlanda, sunt de acord că criza a fost cu siguranță ceva care n-a ținut neapărat de politicile fiscale, ci mai degrabă de șocul pe piața imobiliară care a fost uh, a ieșit de sub control și aș spune chiar că finanțele publice au fost mascate de aceste evoluții pentru că taxele pe proprietate erau parte din venit. Însă aceasta arată că, de fapt, elasticitatea poziției fiscale față de ceea ce se întâmplă în sectorul financiar pe piața uh, imobiliară și în economia reală este mult mai mare. Deci tamponul acela de care vorbeați este, trebuie să fie sub 3%, poate tocmai pentru a evita ca în anumite perioade să se treacă de 3% și poate că ar trebui să fie mai ridicat, mai ridicat decât în trecut. Eu cred că dacă ne uităm la pactul de stabilitate și de creștere, majoritatea interpretărilor posibile se concentrează pe 3%, însă nucleul pactului nu este nu sunt cele 3%, ci sunt tocmai uh, ceea ce avem în surplus. De aceea aș vrea să fim uh, mai stricți aici și cred că șocul cu care ne-am uh, confruntat a fost prea dificil, prea mare și atunci s-a dezechilibrat situația. Oricum, dacă aveam mecanismele de prevenire, puteam să mai facem față acestei situații. Well, I think the sort of taxes are an în ceea ce privește impozitele, taxele, acesta e o chestiune politică. Nu cred că pot să comentez pe subiectul acesta. Thank you, Mr. Rago. Thank you, Mr. Uh, President. Uh, uh, uh, je vais m'exprimer en français. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, o să vorbesc în franceză. Încă, în primul rând, eu cred că în legătură cu investițiile zonei euro avem un punct crucial aici. Deficitul de investiții este o problemă. În conformitatea cu analiza la care făceam uh, referire, dacă ne uităm la ecuațiile de investiții în toate țările, lucrurile sunt legate. E prima deci carnetul de comenzi, așa zis, este, este primul factor. Al doilea este cel de redabilitate, dar aici vorbim de 50 ani. Deci cred că problema investițiilor se legă de două probleme. În primul rând, dinamica prețurilor și deci multe sectoare se află în deflațiune în momentul de față, ceea ce nu incită neapărat la investiții și, în al doilea rând, incertitudinea, care e un factor important și care are o componentă foarte europeană. Vorbim aici de Brexit, vorbim de criza refugiaților, de discuțiile cu privire la reforma cadrului european. Deci cred că aceste două, acest doi factori de nesiguranță într-un mediu foarte uh, complicat poate să ducă la faptul că unii europeni Uh, să necesite să transmite semnale puternice despre faptul că proiectul european se revigorează și că măcar există o nevoie de a, regăsi, de a găsi soluții. Câteodată am senzația că exact lipsește această exprimare a voinței în dezbaterea europeană pentru a asigura uh, situația. În ceea ce privește MES-ul, uh, e un factor foarte important. de semul este un factor important de partajare a riscului și de gestiunea a crizelor europene după părerea mea, dincolo de ce a spus Benoît Căre cu privire la licența bancară pe care o poate primi uh, mesul și titlurile pe care le pot cumpăra BCE-ul, aceasta dă dovadă de pragmatism pe care le vedem în Uniuni Monetare, precum în alte, precum Statele Unite sau uh, Marea Britanie, care nu mi se pare neapărat uh, o chestiune de nedorit, dar văd că tratatele sunt destul de limitatoare. Banca Centrală participă la instrumente de stabilizare macroeconomică, ceea ce se întâmplă și în alte uniuni monetare, bugetare, cum ar fi Statele Unite. Nu am vorbit într-adevăr de posibilitatea de a introduce regula de aur, de a exclude investițiile unei măsuri uh, pentru aplicarea regulilor. În nota pe care le-am transmis-o, am uh, spus că în caz de recesiune profundă, o țară poate să excludă investițiile din măsura de deficit, măsurile de deficit, dar aceasta numai în cazuri de criză. Reflexia noastră vine de la două idei. În primul rând, e foarte dificil să credem că investițiile publice sunt uh, contraciclice când vedem timpul de implementare și mă refer aici la planul Juncker, de exemplu, la investițiile publice. E clar că nu direct investițiile publice sunt cele care au funcții foarte importante de convergență, pentru că tocmai uh, acestea au o funcție contraciclică. Însă dacă nu uh, gestionăm investițiile publice, atunci aceasta, într-adevăr, dacă nu le contăm, și nu fac parte din ciclurile macroeconomice, atunci merge, pentru că acestea durează foarte mult tocmai pentru a încerca să um, evităm uh, contabilizarea acestuia, trebuie făcută excluderea uh, din deficitul public, al investițiilor publice. Un alt argument în favoarea acestei idei este că investiția în momentul de față are o componentă foarte tangibilă Um, există un alt tip de infrastructură care este infrastructura în capitalul uman, deci în educație, nu e vorba de cea materială și aici situația e alta, trebuie să fie continuată chiar în caz de recesiune. Deci pentru ca să facem aceasta, uh, infrastructurile trebuie să fie separate de investiția în capitalul uman. Trebuie deci să nu uităm că tot ce este investiție publică în educație, sisteme de îngrijire și care sunt investiții în capitalul uman sunt necesare pentru convergența pe care ne-o dorim. Cele două argumente, deci să nu uh, ne orientăm prea mult printr-o regulă de aur favorizând infrastructurile către ele și să nu ne gândim imediat că sunt contraciclice, ne fac să creăm deja un set de condiționalități în caz de recesiune și eu cred că aveți dreptate, nu trebuie să introducem dimensiuni prociclice la nivelul uh, statelor. O să mă opresc aici și nu o să am timp să-i răspund lui Jean Arthuis, dar mi se pare că Am vorbit de asigurarea pentru șomaj care trebuie gândită complementar. În ceea ce privește tranziția energetică, trebuie să avem o politică energetică coerentă și avem proiecte de investiții care sunt uh, eventual bune pentru a corespunde unor bunuri publice europene și deci pentru o finanțare și o fiscalitate care să corespundă așteptărilor la nivel european, la nivel uh, energetic și aici se justifică, bineînțeles, implicarea bugetului european. Mulțumesc! Mulțumesc! Comentariul final este că avem o regulă de aur deja, pentru că sub 1,5% de deficit nu se poate nu se poate contabiliza uh, investiția publică în finanțarea proiectelor europene. Sigur că e insuficientă această definiție, dar e exact ce ați spus dumneavoastră și este bună pentru partea coercitivă, dar, uh, corect, de corecție, dar nu este neapărat uh, necesară. Avem timp pentru catch DI acum. Dorește cineva să ia cuvântul la catch DI? Jean, după body language-ul tău, cred că tu vrei să pui o întrebare. Da, vreau să-i pun domnului Rago o întrebare suplimentară în ceea ce privește investiția care este legată de cerere. Nu credeți că investiția este legată de mediul care permite rentabilitatea, adică acolo unde condițiile de rentabilitate nu sunt satisfăcute, nu se poate să avem o investiție. A doua observație din partea mea, piața unică este în continuare foarte fragmentată, deci investitorul are nevoie de previzibilitate, trebuie să știe că regulile se pot schimba pentru că are nevoie de uh, Uh, de o certitudine și fiind dat că regulile se schimbă, el nu investește pentru că nu are certitudine. Să luăm sectorul telecomunicațiilor, există 28 de autorități de reglementare și am putea găsi multe alte exemple în acest sens. Deci dacă cerem să se facă investiții e foarte frumos, dar atâta timp cât nu e ordine pe piața unică și uh, nu spargem această fragmentare pentru a avea aceleași reguli peste tot și convergență, elanul politic nu va veni. Pentru mine, legătura cu cererea trebuie relativizată, pentru că sunt condiții care trebuie satisfăcute și astăzi nu sunt satisfăcute, ne aflăm în globalizare și așa este, suntem în urmă. Thank you. Elisa. Thank you very much. Eliza, mulțumesc foarte mult Vreau să înțeleg uh, opinia reprezentantului BCE mai ales. Felul în care trebuie să abordăm datoria um, publică este o chestiune importantă. A fost un subiect de mare actualitate, mai ales pentru că avea legătură foarte mare cu datoria și cu tot felul de alte aspecte. Aceasta este Uniunea Bancară, Uniunea Bancară ca atare pentru că are mecanisme de control uh, ale riscului. Mă gândesc aici de regulile unice, de mecanismul de rezoluție, de supraveghere unică și că trebuie să stabilizăm uh, aceste elemente în zona euro pentru a putea să blocăm alte riscuri și pentru a reduce Uh, probabilitatea de a, nevoi, de a avea nevoie de alte instrumente. Cum vedeți dumneavoastră această legătură și cum credeți că eurozona trebuie să o adreseze? Cred că însă s-a spus deja câte ceva. Aș vrea să înțeleg care este părerea BCE-ului în legătură cu această, le, această relație. Pervanș, you have the floor. Pervanș, aveți cuvântul, Pervanș. Doamna Berez, fără microfon. Vreau să pun o întrebare scurtă. Săptămâna trecută am avut un amendament la plenară pe cum să folosim uh, benefici beneficiar, adică pozitiv, uh, BCE-ul. Poate că ar fi util când avem un bancher de la Banca Centrală aici să răspundă el la această întrebare. Pentru că, în mod evident, propunerea va fi discutată de mai multe ori și cu siguranță va reveni în Parlament. Aș vrea să profit de prezența dumneavoastră aici pentru ca să primesc un răspuns direct. Mulțumesc! Vă rog, domnule Core. O să fac tot ce pot, îmi pare rău. E destul de greu de înțeles. Îmi cer scuze mai ales pentru față de interpret, nu e nicio problemă pentru noi. Așadar, mai întâi, în legătură cu întrebarea doamnei Berez, ce să facem ca să cu profiturile pe care le avem, nu e neapărat treaba noastră, e articolul 33 al statutului BCE, în sensul că tot profitul se, câș- se cheltuiește deja. A fost uh, distribuit uh, către băncile naționale centrale în funcție de deciziile luate, dar aceasta merge la trezoreria proprie. Orice altă schemă ar necesita o schimbare a tratatului și nu noi vom decide aceasta. Ce să facem cu profiturile? Apoi, um, în ceea ce privește întrebarea doamnei Ferreira despre datoria suverană și Uniunea Bancară, discuția a fost, uh, cred eu, um, plasată ca o mișcare paralelă față de schema unică de depozitare și um, obligațiunile comune. Cred că are sens această mișcare, însă de Uh, scoaterea riscului de pe obligațiuni este un lucru care însă nu este perfect pentru că mai există un risc legat în continuare de ele. Trebuie îmbunătățit de aceea cap, cal, uh, calitatea capitalului și discuțiile uh, a, ating foarte multe alte dimensiuni ale Uniunii Bancare, dar și discuția cu privire la expunerile suverane este una care se leagă, are, referet, are legătură cu capacitatea fiscală. Nu poate să fie însă numai un chiproco între uh, cele două. Ambele discuții um, se referă la cele două subiecte, de fapt, și considerăm că trebuie să existe o mișcare către o expunere suverană a obligațiilor acesta este riscul obligațiilor, dar trebuie să se facă lucrul acesta într-o manieră prudentă și cât se poate de mult consistentă cu ceea ce se face la nivel internațional. Și suntem departe de această realizare. Aș zice să fim mai precauți aici. În final, aș dori, domnule președinte, dacă se poate să revenim la ceea ce a spus Xavier Agu, și anume insecuritatea. Sunt multe surse de insecuritate în momentul de față pentru zona euro, multe sunt în afara zonei euro și au legătură cu economia globală, altele sunt strict politice, dar una din sursele de, de insecuritate este viitorul Uniunii Monetare și securitatea mecanismelor pe care trebuie să le folosim pentru absorbirea șocurilor în Uniunea Monetară. Asta este o parte din uh, esența um, raportului președinților și cred că și esența discuțiilor pe care le purtați aici. Și dacă putem să explicăm uh, cetățenilor europeni care este foaia de parcurs pentru Uniunea Economică și Monetară pe următorii 5 sau 10 ani, atunci uh, am putea să mai înlăturăm din aceste insecurități și cred că am putea să contribuim astfel indirect la o creștere importantă și de aceeași discuție importantă. Mulțumesc! Thank you. Mulțumesc foarte mult. Nu știu dacă s-au adresat întrebări anume pentru dumneavoastră, dacă doriți să răspundeți. Dar foarte, foarte pe scurt, vreau să spun că sunt de acord cu ce a spus Jean și nu vreau să aibă impresia Uh, că uh, sunt naiv din punct de vedere al politicilor economice. Investițiile, bineînțeles, uh, sunt legate și de dinamica pozitivă a Spaniei și pe termen scurt este vorba despre cererea pe 5 ani, apoi pe 6-8 ani, este vorba despre convergența contabilității, care se poate măsura ușor pe sectoare este, am vorbit despre cerere ca instrument de stabilizare și um, de, de rezolvarea deficitului actual a investițiilor europene. Dacă producta, produc, productiv, uh, caracterul producției uh, scade, trebuie să ne gândim uh, că acest instrument va scădea din eficiență, deci va pierde din eficiență, dar în continuare această analiză poate să pună în centrul discuției deficitul de investiții pentru a înțelege, înțelege de ce cererea este scăzută. Apoi, în ceea ce privește uh, incertitudinea, este legată de um, datoria publică, mai ales a Greciei, și aici vreau despre un sistem care ar, ne-ar putea permite ca, la nivel coerent și acceptabil din punct de vedere politic, să reducem uh, datoria Greciei în mod credibil. Acest lucru va fi un semnal foarte puternic, fiindcă toată lumea știe foarte bine că acest lucru va duce la o convergență politică în ceea ce privește proiectul european al zonei euro. Mulțumesc foarte mult. Domnule Not, doriți să spuneți ceva? Da, sigur, câteva cuvinte am spus uh, deja care este uh, uh, părerea mea privind datoria suverană, dar este foarte important să ne gândim că dacă avem un sector financiar și dorim ca acesta să fie sigur, unul dintre principiile importante ar fi că riscurile trebuie să aibă prețul corect. Și reversul medaliei este că peste tot în sectorul financiar, unde din Uh, alte motive decât uh, siguranța și soliditatea, uh, prețul este mai scăzut pentru riscuri. Există foarte multe dovezi care ne arată că vom ajunge la o, o asumare a riscurilor excesivă, în mod invariabil, iar, iar sectorul financiar trebuie să fie prea important pentru a fi folosit în alte scopuri. Regulamentele bancare ar trebui să fie întemeiate pe principiul că riscurile ar trebui să aibă prețul corect și așa cum am învățat din criză, riscul suveran nu este lipsit de riscuri, bine bineînțeles, iar pentru mine cel mai important este să se transmită acest mesaj că riscul suveran nu are risc zero, nu mai are risc zero și apoi trebuie să ne gândim la perioada de tranziție suficientă pentru a uh, depăși situația de astăzi, pentru a ajunge într-o situație în care uh, am putea avea o alocare eficientă a resurselor și uh, apoi să uh, ajungem într-o nouă etapă. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc că Uh, înainte de a da cuvântul domnului Băge, aș dori doar să spun uh, câteva cuvinte de ordin tehnic uh, la, la ce a spus oaspetele nostru, fiindcă există articolul 13 punct 4 al statutului BC care se referă la o parte a profitului care ar putea fi modificată prin proce- printr-o procedură specială legislativă făcută la propunerea BC. Deci nu este chiar adevărat că că, că sunteți la, pe mâna tratatelor. S-ar putea să puteți chiar uh, institui o re, să demarați o revizuire a acestor dispoziții. Bineînțeles, deci, asta nu înseamnă că trebuie să faceți sau că doriți să faceți sau că vreți să ne spuneți mai multe lucruri despre asta astăzi. Dacă nu doriți, înțelegem foarte bine. Um, nu rezist. Și, și vreau să spun ceva domnului Not cu privire la discuția cu privire la ă, prețul riscului suveran care nu este, nu are risc zero. Da, bineînțeles, dar nu înțeleg exact ă, cum o, o limită mai scăzută ar evita problemele pentru bănci dacă s-ar prăbuși datoria uh, suverană. Cred că uh, trebuie să se evite insolvabilitatea uh, Fiindcă, dacă, fiindcă în, ca, în caz de insolvabilitate, banca va avea probleme și dacă are 25%, și dacă are 35%. Este o problemă mică care trebuie soluționată, fiindcă altfel credem că am rezolvat problema și uh, la nivel ideologic, dar de fapt nu am făcut deloc acest lucru. Uh, care este o problemă specifică a zonei euro. Iată de ce este foarte important că, un, că uh, sistemul Basel este cel potrivit pentru noi și să nu transportăm, să transformăm această dezbatere din reducerea riscului la analiza riscului, fiindcă uh, piețelor nu le place incertitudinea, mai ales în acest domeniu. Dar acum dau cuvântul domnului Doge pentru concluzii. Thank you. Very brief, President, and uh, uh keine kompletten Schlussfolgerungen. Mulțumesc, domnule președinte. Fără concluzii complete, eu cred că la următorul document de lucru uh, mulțumesc foarte mult pentru, uh, așadar, pentru expertiza experților. Este, într-adevăr, foarte important să vedem contextul global, context global care include aceste informații noi care sunt foarte importante. Când am fost la un eveniment la mine în circumscripție și am uh, spus că eu sunt german, creștin-democrații că lucrez împreună cu socialiștii francezi din Parlamentul European la un raport de inițiativă pentru cele două comisii. Mai întâi unii s-au uitat la mine foarte disperați, după gen despre ce vă vorbiți, de ce, ce faceți acolo. De fapt, e vorba de um, provocările pe care trebuie să le rezolvăm împreună, comunitatea um, tuturor, toate țările așteaptă de la noi acest lucru, însă noi ca responsabili nu trebuie să uităm încotro vrem să mergem cu această Uniune Europeană și um, de aceea trebuie să învățăm și din crize, pentru că lumea nu ne așteaptă. De aceea văd și având în vedere um, intervențiile că suntem încă la începutul muncii noastre, dar totuși trebuie să reușim în aceste două comisii, în rapoarte și în plenară, să facem un raport de inițiativă bine formulat și uh, că um, aceasta trebuie să fie poziția Parlamentului, iar Comisia și Consiliul trebuie să fie um, mandatate să lucreze direct cu reprezentanții direcți ai cetățenilor europeni și nu să decide aceste lucruri uh, împingându-le din ce în ce mai departe, așa cum se întâmplă, din păcate, în foarte multe cazuri. Bineînțeles că e foarte corect ca și capacitatea fiscală să nu fie o ieșire, o fugă pentru teme nefăcute. Sunt absolut de acord cu domnul Knot. Situația dobânzii nu este uh, cea care ne blochează în momentul de față. Știu că investițiile făcute în anii 70 îmi cerau jumătate din dobânda pe care trebuie să o plătească cineva acum care investește în întreprinderile, întreprinderea sa. Și uh, întrebarea better legislation este una pertinentă. Trebuie să investim în creștere, în uh, ocupare și trebuie să nu uităm de uh, importanța unor proiecte care nu trebuie să fie proiecte hobby pentru unii care nu sunt neapărat proiecte potrivite. Trebuie făcute lucrurile mult mai pe măsură ca să putem să um, folosim uh, mijloacele bugetare mult mai bine dar și tema um, recomandărilor specifice de țară, tema control și responsabilitate. Sunt numai unele din uh, întrebările la care trebuie să răspundem și cred că unele din lucrurile pe care putem să le facem, chiar și fără modificări de tratat, sunt uh, foarte Uh, importante, dar există și anumite lucruri care nu se pot uh, rezolva decât printr-o schimbare a tratatului. Ambele teme trebuie rezolvate dacă chiar vrem să rezolvăm zona euro și uh, stabilitatea zonei euro și asta este ceea ce așteaptă cetățenii de la noi, chiar și ca deputații Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult! Thank you very much! Mulțumesc foarte mult! Am avut uh, o discuție extrem de interesantă și rodnică. Mulțumesc oaspeților noștri pentru contribuțiile lor. Și acum trebuie să ne continuăm munca mai departe. Vă mulțumesc! No, you